Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să începem această reuniune comună Econ Bugete. Vă rog să-l uh, scuzați pe președintele Comisiei Bugete, Ian Artui, care este la o uh, reuniune privind revizuirea cadrului financiar multianual Însă Comisia Bugete este reprezentată la prezidiu de domnul Mureșan. Avem așadar o reuniune comună care se va axa pe raportul nostru privind capacitatea bugetară a zonei euro. Um, am avut deja o reuniune comună în iulie pe 12 iulie și vă reamintesc că există o voință politică puternică pentru a încheia, pentru a finaliza acest raport înainte de sfârșitul anului și pentru adoptarea comună împreună cu cele două rapoarte AFCO privind uh, posibilele ajustări și uh, revizuirea ale tratatelor și documentelor uh, adiacente. Cei doi raportori ne vor uh, prezenta stadiul actual al acestui dosar și o să-i dau cuvântul pentru început domnului Böke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, vielen Dank, dass Sie trotz der späten Zeit äh, in diese Sitzung. Mulțumesc, domnule președinte. Ne reunim la această oră târzie. Am avut într-adevăr niște reuniuni dificile cu uh, reprezentanții grupurilor și sigur că ne-am confruntat și cu niște etape mai dificile. Vom continua însă negocierile și reflexiile împreună cu co-raportorii. Considerăm însă că ne-am uh, angajat pe un drum care devine din ce în ce mai clar și care cred că va fi urmat de majoritatea acestei instituții. Știm cu toții foarte bine că acest raport din proprie inițiativă nu intră în detaliu, nu este raportul unui grup anume, este un dosar colectiv care sigur va trebui să reunească niște compromisuri dificile. În ceea ce privește situația, de fapt, uh, Facem cu siguranță trimitere în continuare la raportul celor cinci președinți. Și femeiul a subliniat deja în repetate rânduri necesitatea de, a unor noi instrumente care să funcționeze mai bine, care au fost deja prezentate și dacă nu ați avut ocazia să citiți aceste documente, vă invit să o faceți Eu și vom putea sigur să vi le comunicăm din nou. Această capacitate bugetară este foarte importantă. Odată cu pachetul celor șase măsuri, uh, munca legislativă, activitatea legislativă s-a îmbunătățit, acest lucru este clar și trebuie să continuăm pe același drum. Trebuie să vedem dacă știm să tragem și minte din uh, experiențele anterioare. Iată subiectul lucrărilor noastre și prin acest text am încercat să stabilim o foaie de parcurs. Primele documente de lucru au fost deja dezbătute, s-au făcut uh, propuneri de amendamente, am încercat să găsim compromisuri și am încercat să includem toate aceste aspecte într-un text care să funcționeze mai degrabă ca un mesaj, ca o foaie de parcurs și care să arate care este situația astăzi. Apoi, vorbim de principii generale raportorii din umbră și-au dat acordul uh, uh, destul de, un acord destul de larg pe pe text, am vorbit despre stabilitatea zonei euro, am vorbit despre guvernanță, responsabilitate democratică și control. Am avut o dezbatere foarte intensă împreună cu ceilalți colegi uh, și astfel am găsit un drum uh, comun uh, prin care să facem un apel către Consiliu care să dezvolte niște linii directoare, niște orientări care vor fi prezentate la Roma pentru un cadru de stabilizare pe termen lung a zonei euro și de asemenea vom avea o carte, albă, o carte albă un capitol foarte ambițios și propuneri legislative ambițioase pentru 2017. Prin urmare, dorim să exploatăm toate posibilitățile pe care le avem la îndemână și să luăm acele măsuri legislative sau să măcar să facem propunerile legislative care se impun. Și dincolo de asta trebuie să pregătim un drum pentru aceste uh, subiecte care trebuie văzute pe termen lung. E nevoie de o viziune pe termen lung pentru că vor antrena o modificare a tratatelor. Prin urmare, cred că avem o bază solidă de lucru. Sigur că mai sunt uh, aspecte la care trebuie să reflectăm, însă drumul a fost găsit. Acum trebuie să vedem cum vom putea gestiona formulele de compromis. Pentru moment suntem foarte deschiși și așteptăm să vedem ce spun și grupurile politice, care este valoarea lor Cred, domnule președinte, că trebuie să ne respectăm calendarul și votul în plen să aibă loc în luna decembrie, dacă dorim să avem o influență asupra lucrărilor Consiliului European. Sigur, având în uh, vizor Roma pentru luna martie și atunci sper că uh, ianuarie, uh, cred că ianuarie ar fi prea târziu. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această poziție clară și despre calendar. Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte. Cum este vorba despre un co-raport pe care îl prezentăm astăzi uh, sub aspectul unei uh, foi de parcurs, asupra care există un consens total sau aproape total între coraportori, nu am mare lucru de adăugat. Însă, aș vrea să spun câteva cuvinte despre metoda noastră. Foaia de parcurs pe care o prezentăm aici va fi considerată poate prea scurtă de către unii, în timp ce alții se vor bucura să vadă cât este de clar mesajul. Este rezultatul unei experiențe bogate în Parlamentul European, pentru că cei doi raportori uh, nu au vrut să mai uh, facă ca în trecut când vroiam să mulțumim pe toată lumea și scriam uh, um, paragrafe stufoase la sfârșitul cărora nu se mai înțelegea nimic. Nu, am vrut să avem un mesaj clar, concis, fiecare să înțeleagă că moneda euro nu poate avea o sustenabilitate în timp fără niște modificări importante și, având în vedere procesul Brexit, trebuie văzut cum poate fi consolidată moneda euro ca element structurant pentru Uniunea Europeană și rolul Parlamentului European în acest caz este să transmită un mesaj politic cât mai concis și cât mai clar. Acesta este spiritul în care am uh, lucrat. Uh, am rescris acest text pentru a ajunge la o foaie de parcurs. Așadar, există un context în care am propus această foaie de parcurs, și anume Brexit. Am văzut uh, că Brexit are un uh, um, impact foarte important asupra uh, stării generale în care are loc uh, discuția discuția la Consiliul European, chiar înainte să fie luat în calcul articolul 50. Și atunci, ceea ce trebuie să evităm este ca moneda euro să devină un subiect de dezacord între uh, cele 27 de state membre. Uh, ceea ce ne dorim noi este ca, indiferent de interesele care se află în joc, uh, ceea ce se întâmplă în zona euro să nu fie trecut uh, uh sub semnul tăcerii. Uh, la Bratislava uh, se vorbește despre o viziune comună a Europei cu 27 de state membre și chestiunea monedei euro trebuie și ea să fie uh, pe ordinea de zi. Acum, va fi nevoie sau nu de o revizuire a tratatelor, însă nu am vrut să mm, ne organizăm munca numai în funcție de această posibilitate, pentru că rolul nostru la Comisia Bugete sau la Comisia Econ nu este să vedem cum se vor implementa propunerile, ci înainte de toate să știm care propuneri trebuie făcute pentru ca euro să fie sustenabil în timp. Și în cele din urmă, sigur că mm, calendarul este esențial pentru noi, suntem conștienți că uh, sunt în curs și alte uh, rapoarte în cadrul Parlamentului European uh, și în speță în cadrul AFCO, care ar trebui să fie uh, votate în același timp cu raportul nostru, tocmai pentru ca Parlamentul European să poată transmită, transmită un mesaj foarte uh, clar uh, Consiliul European și Comisia Europene. Mulțumesc, domnul Mureșan. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele uh, colegilor uh, de la PPE din Comisia Econ, trebuie să vă spun că în cursul acestui an am avut uh, foarte multe uh, uh, întâlniri la nivelul raportorilor din umbră și vreau să mulțumesc uh, coraportorilor pentru uh, toată, toate eforturile și pentru răbdarea pe care au arătat-o în cursul acestui an. Este un subiect foarte dificil și acest lucru se vede clar și prin faptul că au fost depuse 800 de amendamente de către colegii din toate grupurile politice și asta pe marginea primei versiuni. Uh, Acum avem o versiune mai scurtă a raportului sub forma unei foi de parcurs care a fost trimis uh, tuturor membrilor uh, în cursul acestei zile și mm, sigur că membrii PPE din Comisia Econ trebuie să se consulte pe acest text și să vadă în ce măsură mm, viziunea lor este inclusă în, această, în acest text. Care sunt aceste linii directoare pentru noi, aceste linii roșii? Noi ne dorim să jucăm un rol constructiv în această dezbatere. Vrem să reflectăm la volumul capacității fiscale, adică de unde ar trebui să vină banii, care ar trebui să fie volumul acestei capacități fiscale și de unde uh, vin finanțările. Vorbind despre volum, trebuie să fim realiști. Dacă mergem la statele membre și uh, le cerem uh, contribuții directe pentru o capacitate fiscală la nivel european, e bine, cât de mare trebuie să fie contribuția lor prin plăți directe. Uh, ne dorim să avem resurse proprii uh, pe termen mediu și lung, poate asta ar fi versiunea preferată, însă trebuie să vedem care sunt modalitățile de implementare și să evaluăm dacă resursele proprii sunt fezabile și realiste pentru, um, pe termen scurt și mediu. De asemenea, în foaia de parcurs se menționează că, la un moment dat, uh, capacitatea fiscală ar trebui să aibă posibilitatea să um, vină în ajutorul unui stat membru în dificultate. Știm că pentru acest lucru este nevoie de um, minim 500 de milioane de euro. De unde să vină acești bani? Trebuie să ne asigurăm că această capacitate fiscală nu vine să se suprapună uh, pe mecanismul de, european de stabilitate. Pentru că pentru statele membre aflate în dificultate există deja acest mecanism european de stabilitate. Deci trebuie să fim realiști din punct de vedere al volumului, trebuie să uh, ne asigurăm că statele membre uh, sunt, că se previne intrarea în criza unui stat membru și sigur că trebuie să existe condiționalități foarte stricte, să se evite riscurile și să se evite evite situația unor transferuri permanente. O altă linie roșie care a fost păstrată în uh, foaia de parcurs pentru noi este mm, o schemă um, de beneficii mm, pentru șomaj. Aici um, PPE-ul uh, ține foarte mult la acest aspect și un alt, um, o altă chestiune, o altă propunere suplimentară din uh, uh, foaia de parcurs este mm, partea financiară, uh, Ministerele de Finanțe. Există deja reguli fiscale în Uniunea Europeană și trebuie să ne axăm pe respectarea lor și mă refer la pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri, unde există o majoritate foarte clară în, acest, uh, în această instituție și trebuie să ne asigurăm că aceste reguli sunt deja existente, sunt implementate în mod automat și că aceste și, și nu vom accepta niciun fel, niciun fel de diluare a acestor reglementări deja în vigoare. Uh, și dacă Uh, ministrii de Finanțe vor dori să aibă o astfel de poziție, dar pune sub semnul întrebării regulile deja existente. Grupul PPE nu va accepta acest lucru. Uh, în orice caz, cred că prin acest text am ajuns la. am, am făcut progrese foarte mari în ultimele luni și uh, este dorința noastră să jucăm un rol constructiv în acest proces. Mulțumesc. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc pentru poziția noastră foarte clară în favoarea capacității fiscale, pentru că uh, ministrii de finanțe ar trebui să se ocupe de propriile lor finanțe și de finanțele mm, uh, celorlalți. Mulțumesc! Paul Tang, mulțumesc! Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră. Discuțiile au fost lor dificile, dar foarte interesante și constructive. Și cred că am reușit uh, să ajungem la un rezultat bun. Avem o foaie de drum acum, e un lucru uh, este, este un lucru bun care oferă un semnal politic clar că astăzi uh, situația bugetară a Uniunii Europene nu este sustenabilă și trebuie să facem ceva uh, pentru ca ea să devină mai durabilă. Trebuie să transmitem clar acest mesaj și foaia de drum arată care sunt um, elementele care trebuie abordate pentru ca această capacitate să devină durabilă. Deci, cred că am reușit să facem lucrurile foarte bine. Trebuie subliniat că trebuie să facă o distinție clară între responsabilitățile statelor membre și responsabilitățile de la nivel european. Atunci când ai un sistem de guvernanță, trebuie să fie foarte clar care sunt prerogativele fiecăruia. Dar, având în vedere că funcționăm într-o situație dificilă, în care Uniunea Europeană nu este întotdeauna văzută ca un avantaj, ci uneori ca o amenințare, Uh, trebuie să explicăm că nu există riscul extinderii Uniunii la infinit, că aceasta nu este o amenințare, că obiectivul este ca Europa să funcționeze în interesul tuturor. Și cred în continuare că această demar demarcare între responsabilitățile de la nivel național și de la nivel european uneori nu este clară. investitorii uneori, um, uneori nu s-a făcut clar uh, demarcarea între investitori și contribuabili. Pe de altă parte, trebuie să recunoască că nu este doar un proiect al Parlamentului European. Trebuie să existe responsabilitate în statele membre. Deci politicienii de la nivel național trebuie să asume aceste responsabilitate în fața Parlamentelor naționale. Aș dori să profit de ocazie pentru a sublinia acest lucru încă o dată. Și mă bucur că uh, am, uh, avem un calendar pozitiv în care ne vom încadra. Mulțumesc. De la ECR, domnul Luche, nu, doamna Ruhanan. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și raportorului pentru toate eforturile făcute, pentru ca lucrurile să avanseze, dar pe mine această foaie de drum nu mă convinge. Nu sunt convinsă că avem nevoie de un astfel de proiect. Nu voi vorbi prea mult pentru că am mai făcut-o deja uh, în legătură cu acest subiect. Un astfel de fond nu poate uh, să facă să scadă riscul moral, the moral hazard. Bineînțeles, uh, trebuie să facem eforturi pentru că acest risc să scadă, dar cum mă puteți convinge că se va întâmpla acest lucru? După mine, nu s-a ținut suficient cont în timpul în discuții de acest element. Nu sunt sigură că pe viitor nu ne, va, nu ne vom mai confrunta cu anumite cazuri dificile ca și cel al Greciei, de exemplu. și um, faptul că se pierde din suveranitatea națională în acest caz face că eu nu aș putea să apăr un astfel de proiect în fața alegătorilor mei. Cred că ar fi mai bine să facem sistemul actual mai eficient și mai simplu. Mulțumesc! Mulțumesc. Îl am pe Bert Kölmel pe listă. Domnul Luca ia cuvântul în numele său. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi îl înlocuiesc pe domnul Kölmel. Um, pe scurt, nu știu dacă am citit același document ca și domnul Morrison și domnul Tang, pentru că eu, unul, nu pot să văd ce progrese s-au făcut și nici nu pot să prevăd un final uh, fericit după ce am citit acest document. Sunt anumite uh, pasaje pe care nici nu le înțeleg, dar poate unii um, înțeleg mai bine. Ar fi bine ca acest document să ajungă în plenară, așa cum este, și să fie votat. Pentru că astfel cred că am avea o imagine corectă a a uh, filozofiei economice și a situației politice din acest Parlament și deci nu am propuneri de amendamente. Mulțumesc. Are cuvântul Fabio De Mazi. Nu, scuze. Domnul președinte îți cere scuze pentru că a condus ședința toată ziua. Mai întâi domnul Torvalds. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și raportorilor. Uneori ne-am simțit bine la discuțiile noastre, uneori mai puțin. Uneori discuțiile <laughs> au fost un exemplu al titlului acelei cărți Euro și uh, duelul de idei. În momente de criză, toată lumea acceptă reguli foarte ferme, dar după ce trece uh, perioada cea mai gravă a crizei, începem să discutăm despre cum uh, putem să nu mai respectăm uh, regulile și așa decurg acum uh, discuțiile în reuniunile raportorilor din umbră. Aș avea trei observații majore în legătură cu documentul așa cum este el acum. Întâi, eu am un sentiment destul de negativ în uh, legătură cu um, posibilitatea uh, ca acordul fiscal uh, six-pack și two-pack să devină mai puțin uh, stringente. Apoi avem al doilea pilon și respectarea automată. Declanșarea automată a anumitor măsuri în cazul de criză. Am discutat la raportul din umbră că probabil trebuie să stopăm complet procesul înainte de a intra în detalii. De ce? Aș putea accepta fondul uh, dacă există reguli uh, clare uh, în legătură cu modul în care este el gestionat, în legătură cu programul pentru șomaj, întotdeauna eu mă tem că unii ar profita și nu ar sprijini sistemul, pentru că din experiența Finlandei, Asigurările de șomaj au fost făcute de sindicate. Nu a fost uh, un cadou. Deci, nu cred că trebuie să intrăm aici în detalii. Aici uh, trebuie să um, renunțăm din principiu. Și în al treilea rând, Un text interesant spune că pe baza investițiilor se ajunge la o ocupare completă a forței de muncă conform uh, cererii agregate. Este o teorie kenziană din 1936, când povara datoriilor era destul de mică în comparație cu situația de azi. Probabil John Miner, ca om înțelept ce este, nu ar mai spune același lucru astăzi uh, pe care l-a spus în 1936 și aș fi de acord cu el. Nu cred că trebuie să fim atât de kenzieni încât să mergem până acolo, să, să facem lucruri care au fost uh, enunțate în 1936. Dar Paul Tank avea dreptate când a vorbit despre responsabilitate responsabilitatea asumată la nivel național pentru anumite decizii. Cred că trebuie să avem o discuție amănunțită în legătură cu modul în care statele membre și parlamentele naționale vor participa la deciziile din Uniunea Europeană în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! ia cineva cuvântul în numele lui Jean Arthuis din... Atunci are cuvântul Fabio De Masi. So, uh, thank you, Chief. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor, dar doresc să profit de ocazie pentru a spune că nu sunt de acord cu Nils în legătură cu sfatul lui Keynes, um, care ar fi sfatul lui Keynes astăzi, pentru că a scris un uh, articol în legătură cu oportunitățile economice ale nepoților noștri, în care a spus foarte clar că investițiile, problema investițiilor publice va deveni și mai importantă în timp și cred că ne aflăm într-o situație eminamente keynesiană. Dorim să facem să scadă datoriile statelor uh, naționale prin uh, politici uh, fiscale foarte agresive. Putem să discutăm poate asta, despre asta la o cafea. Deci nu aici, acum, dar capacitatea fiscală a Uniunii Europene nu este doar un exercițiu strict tehnic. Alegerile din SUA arată că în societăți există mult stres uh, și acest lucru este valabil și pentru Europa în legătură cu politicile care au fost experimentate după criza economică și, cu tot respectul pentru sarcina dificilă a reprezentanților noștri, noi nu suntem de acord cu compromisul din trei motive. Întâi, nu avem nevoie de reforme structurale care să limiteze și mai mult cererea, așa cum s-a întâmplat în trecut. Eu nu am nimic împotriva reformelor structurale, dar trebuie să discutăm de ce reforme structurale avem nevoie și eu nu cred că avem nevoie de aceste tipuri de reforme structurale ca cele din ultimii ani, care au redus puterea de cumpărare și cererea agregată. Considerăm că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a-și face propriile alegeri democratice dacă uh, respectă echilibrul și uh, finanțează deficiturile din interior, uh, din uh, depozitele private și în procedura de deficit, deficit excesiv, Germania a încălcat de multe ori, pe de altă parte, obiectivul fără să îi se întâmple nimic, dar în cazul altor țări se întâmplă, cum ar fi în cazul țării mele. Deci, dacă nu s-ar pune de atâta importanță acestui deficit excesiv, s-ar reduce și nevoia de transferuri uh, și alte lucruri. Hmm. Apoi, și aici se menționează nevoia de investiții. Noi considerăm că abordarea prin EFSI a fost un eșec, uh, s-au obținut puține efecte cumulative și cred că trebuie să discutăm din nou despre instituțiile publice, despre investițiile publice, Avem uh, discuții în legătură cu o, posibilitate de, o uh, posibilă asigurare de șomaj european. Ni s-a spus că nu se poate așa ceva decât cu multă liberalizare pe piața muncii și având în vedere tendința cetățenilor europeni de a migra acolo unde se află locurile de muncă, noi nu credem că aceasta este o soluție durabilă. Eu, durabilă. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă în economiile periferice ale Uniunii și cred că în săptămâna viitoare vom avea o oportunitate excelentă de a discuta despre deficiențele zonei euro și cu domnul Sticăs care va fi la Bruxelles și poate uh, discuția va putea să adauge ceva, elemente noi și rest voi mai discuta cu Nils la cafea. Mulțumesc, uh, doamna Niriada. Nu e aici și de aceea am profitat pentru a vorbi eu puțin mai mult. Ernest Maragal. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc spaniolă. Cred că suntem cu toții de acord că dacă, dacă acest lucru nu ar fi început cu câteva luni uh, în uh, urmă, rezultatele alegerilor din Statele Unite ar fi fost un motiv în plus uh, să lansăm această discuție urgent, astfel încât să avem claritatea necesară pentru zona euro. Deci, în momentul de față, cred că nu numai trebuie să mulțumim, ci să uh, dăm cu atât mai multă valoare muncii raportorului. Pentru că am ajuns în acest punct uh, în care avem o viziune pozitivă, una precaută, desigur. Uh, știu că, știm că există multe amendamente uh, dar sperăm că vom ajunge la un document uh, succint care să aibă o viziune politică clară, așa cum a arătat raportorul, și să sperăm Comisia și Consiliul vor uh, reflecta acest lucru, astfel încât să avem o propunere legislativă încât lucrurile să fie cât se poate declare pentru zona euro. Suntem gata să cooperăm. Știm că nu uh, avem uh, uh, suficient timp. Știm că neajunsurile sunt cât se poate declare. Avem un model pentru o economie, nevoie de un model pentru economia reală. De asemenea, avem un text din partea verzilor Se pare că el merge pe aceeași uh, linie și cred că merită să fie adoptat ca și al nostru. Poate că am avea ceva amendamente la acesta. Și există niște bife, niște obsesii semantice uh, mici uh, dar acestea sunt numai niște lucruri minore de cosmetică. Trebuie să încheiem construirea acestui sistem sănătos uh, al zonei euro pentru că nu avem încă o construcție pe deplin viabilă. Deci e nevoie de convergență, de uh, stabilitate pentru a avea uh, investiții atunci când este nevoie de acestea. Convergență bazată pe un cod de convergență, pe uh, reguli comune cât se poate declare. Nu vrem ca alții să încerce să profite și uh, să nu respecte aceste reguli. De asemenea, cred că este nevoie de măsuri pentru a aborda dezechilibrele uh, structurale și cred că fondul propus uh, este o propunere esențială. E nevoie de menționarea capacității de a prelua datorile pentru a genera suficiente investiții investiții care să permită o creștere durabilă. Criza încă ne afectează în prezent și sunt aproape de sfârșitul intervenției mele. Vom avea timpul, cred, să discutăm toate aceste amendamente nu o să intru în amănunte acum, însă vreau să mă asigur că avem uh, un text uh, solid, robust, care să fie un uh, punct de pornire pentru uh, redresarea economică și socială. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ghicold. Uh, împărțim uh, puțin uh, timpul. Ce aș vrea să adaug? Vreau să mulțumesc raportorilor pentru că au această declarație politică. Nu cred că a fost o sarcină ușoară de a încerca să aducă la același numitor comun grupurile politice, să avem ceea ce avem în momentul de față dacă pui un german și un uh, francez la conducere, lucrurile funcționează, însă e bine să vezi că încă sunt acolo. Deci, uh, cred că e bine să notăm acest lucru. În al doilea rând, Ceea ce mi se pare extrem de important este semnalul politic pe care îl transmitem, și anume că în momentul de față moneda euro, așa cum este, trebuie să fie îmbunătățită și asta rapid astfel încât să lăsăm în spate um, criza și, deci, mi se pare important ca acest semnal să vină puternic din partea Parlamentului European. Am o serie de preocupări în legătură cu anumite uh, părți ale textului. Menționarea obsesivă a reformei uh, structurale. Poate nu-mi place, însă cred că trebuie să transmitem un mesaj crucial. Apoi, ceea ce este esențial este faptul că avem această discuție și în parlamentele naționale. Se pare că se aude undeva o muzică de campanie. Uh, deci, uh, discutăm acest lucru și în parlamentele naționale, pentru că trebuie să se discute necesitatea unei capacități bugetare. Însă acest lucru îl facem uh, cândva, uh, aproape de ora 8, uh, într-o sală care nu este prea plină. Deci, important este ca discuția asta să fie purtată și în parlamentele naționale. Mulțumesc. Colegii de la FTD nu-i văd, nici de la ENF. Deci trecem la intervențiile spontane. Domnul Hotmar, apoi domnul Fernandez. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor. În ceea ce privește axa germano-franceză, aș vrea să o spun cu toată modestia, că Franța și Germana, Germania au subminat uh, pactul de stabilitate și capacitatea fiscală pe care trebuia să o avem. Acest lucru este important, pentru că, de fapt, uh, asta este esența discuției. S-a discutat uh, uh, foarte mult despre Keynes și aș vrea să îmi amintesc, uh, să amintesc uh, momentul în care a scris Uh, acest lucru a fost cândva în trecut, uh, între timp domnul Keynes uh, a dispărut și au fost utilizate ideile sale încercându-se să se rezolve problema deficitului. Deficitul însă a devenit tot mai mare și competitivitatea tot mai scăzută. În realitate aș vrea să spun prietenului meu german Ceea ce a vrut să spună Keynes a fost, de fapt, legat de pactul de stabilitate, uh, excedentul de 3%, deficitul. Acesta este visul uh, acestui academician. Însă problema este că niciodată nu am putut să ne ridicăm la nivelul acestui vis. Vin dintr-o, dintr-o țară care nu este în zona euro, aș vrea să intrăm în zona euro însă Suedia este una dintre puținele uh, țări care îndeplinește criteriile uh, zonei euro. De ce? Uh, norocul și noi am avut criza noastră în trecut, însă am învățat că instituțiile trebuie să fie corelate cu politici și nu poți să te bazezi numai pe instituții sau numai pe politici. Trebuie să le respecti. Și de aceea sunt oarecum sceptic în legătură cu toate aceste lucruri. Pentru că, în primul rând, nu cred că trebuie să ridicăm uh, uh, taxele și uh, cheltuielile publice. Acestea ar fi consecința și ar submina stabilitatea financiară. Apoi, fondul de zile negre. O să informez pe bunii mei prieteni de aici că orice țară care va avea probleme va spune că are probleme de acest tip. Dacă am fi urmat uh, regulile, și anume nu am fi urmat regulile uh, pactului de stabilitate, toată lumea a fost uh, împotriva în legătură cu peninsula iberică, toată lumea cu excepția unora. Și aș vrea să vă spun, domnule președinte, nu trebuie să uităm că avem o capacitate fiscală în Uniunea Europeană și aceasta trebuie să fie stabilă prin uh, pactul de stabilitate. Problema este că nu urmăm ceea ce se spune pactul de stabilitate. Nu putem să uh, înlocuim lipsa reformelor cu noi reguli. Nu putem să înlocuim nerespectarea regulilor cu inventarea unor noi reguli, pentru că sunt probleme care sunt uh, cruciale pentru stabilitate, competitivitatea și creșterea. De aceea, cu toată dragostea pentru uh, raportori și raportorii din umbră, nu așa putem să rezolvăm problemele Europei. Mulțumesc. Și uh, țara noastră a avut economici de frunte, cum ar fi domnul Mirdal. Nu știu dacă Mirdal uh, nu ar fi de acord cu mine. E mai bine să să fii uh, să te înșeli privat decât să fii precis, gre, să greșești precis. Domnul Fernandez, cred că e timpul și chiar în această sală văd că nu există cuvântul încredere. Și, în primul rând, trebuie să existe o încredere între statele membre. De aceea, trebuie să reformăm această zonă. Sunt țări care fac eforturi, care nu au uh, încredere în alte țări, pentru că, după părerea lor, uh, țările în cauză nu respectă regulile, nu fac eforturi și primul lucru de care avem nevoie este acest cuvânt, încredere, care în momentul de față nu există nici măcar între noi. Așa cum am spus-o, în primul rând e nevoie de încredere între statele membre și este momentul să dăm un semnal. Dacă totul funcționează bine, atunci uh, lăsăm lucrul așa. Dar dacă există lucruri care nu merg, trebuie să facem ceva. Și ar trebui să ne întrebăm de ce există reguli dacă nu sunt niciodată respectate. Regula 60% din datorie, cine o respectă? Dar e drept, trebuie să avem reguli, dar reguli care să fie respectate. Nu vorbim de un regulament și nu trebuie să uităm uh, acest lucru acum. E vorba de un raport din uh, inițiativă. Și într-un raport din proprie inițiativă nu e nevoie să spui cum va merge totul, cum va fi finanțat totul. Parlamentul nici măcar nu are competența, și știm acest lucru, în ceea ce privește resursele proprii, finanțarea din resurse proprii. Sunt de acord cu structura. Fiecare cuvânt are o greutate considerabilă și mulțumesc celor doi raportori care au făcut o treabă minunată. Cred că suntem de acord în, în cadrul acestei structuri cu pilonii uh, care sunt prezentați aici. Poate că sunt diferențe la nivelul conținutului fiecărui uh, pilon. Suntem de acord deci cu acești piloni, însă trebuie să vedem acum care este conținutul. Un lucru este clar. Se vorbește mult, dar nu facem niciodată în practică. E vorba de solidaritate și responsabilitate. Când vorbim de responsabilitate, trebuie să uh, evităm uh, riscul moral, moral hazard. Când vorbim de responsabilitate, trebuie să existe o condiționalitate în ceea ce privește respectul regulilor. Cred că este clar pentru noi toți că este nevoie de un plus de transparență, de mai multă legitimitate, de mai multă democrație, de o guvernanță mai bună. Cred că e clar pentru toată lumea. De asemenea, cred că există persoane care sunt împotriva euro. Vor fi întotdeauna împotriva unui raport, indiferent de uh, ce se spune în acest raport dar vor solidaritate, responsabilitate, o atitudine de prevenire și, de asemenea, pentru că avem uh, probleme, instrumente de recuperare și atunci cred că trebuie să cădem de acord și ar fi nepotrivit să dăm semnalul că pentru noi, pentru Parlament, totul merge bine și singura problemă pe care o avem este că trebuie să respectăm ceea ce există, dar nimeni nu respectă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu am uh, alte persoane care doresc să intervină. Sunt uh, uh, tentat să intervin și eu după cele spuse de domnul Ockmeyer. Nu găsesc în acest raport uh, o îndrumare în ceea ce privește aplicarea pactului de creștere și stabilitate. Nu uh, e vorba de ceva kenzian sau nu. E vorba de cu totul altceva aici. Faptul că nu avem o capacitate de stabilizare la nivelul euro, ceea ce înseamnă că trebuie să ne bazăm pe uh, politica monetară și pe bugetul național. Uh, ceea ce poate să creeze problema unei suprabazări uh, pe uh, și putem să ajungem în situația uh, în care ne depărtăm de la acest nivel național și să reducem, să reducem investițiile sau să reducem bugetul și nu mai există posibilitățile de a face investiții. E nevoie de uh, un echilibru bugetar perfect uh, la nivel național, astfel încât uh, să se poată face absorpția de stabilizare. Trebuie ca această funcție să fie îndeplinită undeva. Și femeiul este cât se poate de clar. E o analiză cu o natură uh, tehnică pronunțată. Absorpția șocurilor asimetrice, dacă uh, vreți să avem o politică fiscală expansionistă sau mai puțin expansionistă, asta este cu totul altceva. Putem să avem uh, uh, puncte de vedere diferite în ceea ce este politica fiscală pe durata acestui ciclu. Însă această uh, discuție nu este despre respectarea sau nu a politicii fiscale, nu este scopul acestui raport. Scopul acestui raport este să stabilească dacă dincolo de cele, cei doi uh, piloni să construiască o funcție comună pentru a absorbi uh, șocurile asimetrice. Cred că în această fază ne aflăm. Ne putem uh, uh, împărți uh, ca păreri, dar trebuie să ajungem la o abordare echilibrată. Apoi, problema ministrului de finanțe este legată de asta. De aceea doresc ca lucrurile să fie mai clare și am plecat de la cele spuse de domnul Mureșan. Pentru a urma pe linia pe care uh, a pornit domnul Tang, cred că trebuie să avem posibilitatea de a face o diferență între uh, planul național și uh, cel al Uniunii Euro Europene capacitatea națională și capacitatea uh, UE. Apoi există un element suplimentar de intruziune. Trebuie să fim în măsură să facem distinție și uh, să nu uh, și să aplicăm uh, o uh, disciplină de piață, pentru că avem o funcție la nivel federal. Cred că cele două aspecte sunt pe deplin compatibile. Acesta este motivul pentru care sunt încrezător că la sfârșit, în cele din urmă, vom conveni asupra unei baze comune uh, a acestui document, care va fi o contribuție semnificativă a Parlamentului la construirea uh, finanțării integrării euro. Cred că fiecare uh, Uh, grup politic uh, poate să promoveze uh, o politică fiscală pe care o consider cea mai potrivită. Dar nu aceasta este discuția de astăzi. Doriți să interveniți, da? Mulțumesc, sunt foarte onorat de aceste mm, remarci făcute de președinte la această oră târzie. Fondul pentru uh, zile negre și șocurile. Iată, o problemă de definiție. Ceea ce se întâmplă, ce se întâmplă ție și ceea ce li se întâmplă celorlalți, șocuri simetrice și asimetrice. De asemenea, acest fond de rezervă poate să fie, de fapt, o cauză a, a cheltuielilor uh, excesive. De fapt, capacitatea fiscală principală a Uniunii Europene va fi la statele membre și trebuie să fie bine gestionată. Și problema principală pe care o avem astăzi legată de această capacitate fiscală este că nu este bine gestionată. Și practic ne bazăm pe ideea sau pe presupunerea că regulile nu vor fi respectate și creăm mai multe probleme decât uh, rezolvăm. Asta era, de fapt, umila mea părere. Bine, dacă avem acest raționament, nu mai avem nevoie poate deloc de, buget, de un buget al Uniunii Europene. Mă rog, discuția rămâne deschisă. Uh, dau cuvântul raportorilor, doamna Perez. Berez. Mulțumesc, este târziu, însă vedem că am uh, intrat în uh, um, miezul discuțiilor. Păcat că domnul Ocmar nu a fost uh, raportor din umbră. A fi putut participa la niște discuții foarte interesante alături de noi. Însă, ascultând ceea ce s-a spus, aș reveni asupra două-trei aspecte care au condus la acest raport. În primul rând, există reguli pe care le-am stabilit în momentul trecerii la moneda euro, uh, și astăzi suntem de acord cu toții că acestea sunt destul de bine respectate. De-a lungul anilor am încercat să le completăm, să le îmbunătățim, sperând cel puțin să le facem mai inteligente. Și ne-am lovit de ceva ce Poltang a identificat foarte bine și anume asumarea de către statele membre. Și în loc să mergem pe un drum care ne conduce la un zid, și anume zidul suveranității statelor membre în termeni de politici economice, un lucru pe care nu ne gândim să-l punem sub semnul întrebării, cel puțin nu în mod fundamental, ei bine, ne-am dorit mai degrabă o, o convergență care să permită regăsirea unei capacități a statelor membre să se angajeze cu adevărat uh, în numele unei strategii economice proprii, fără să aibă impresia că răspund unor uh, exigențe ale comisiei care vine să le impună ceva care e contraproductiv și nu e văzut ca un ghid uh, pentru îmbunătățirea situației fiecărui stat membru. Apoi, șocurile asimetrice. Gunnar Rotmar spune că nu prea înțelegem ce e la un șoc asimetric. E bine, ce știm noi este că după trecerea la euro, poate că ar fi cazul să recitim textele fundamentale. Poate că Keynes nu mai este la modă, dar când ne uităm la funcționarea zonei euro, nu cred că ar fi rău să ne uităm la ce au spus părinții fondatori, raportul Delors, care spune că poate fondurile structurale ar fi trebuit să fie adaptate aceste existențe a monedei euro. N-ar fi fost rău să ne uităm la aceste idei. Bine, domnul Ocmar a plecat, uh, poate că mă voi opri aici cu răspunsul la întrebările sale, însă ne vom baza în primul rând, pe capacitatea statelor membre de a se baza pe propriile lor forțe. Este și ceea ce spunem noi în foaia de parcurs, dar în plus de această capacitate de state, a statelor membre să facă propriile lor eforturi pentru a-și menține competitivitatea, nu putem continua într-o situație în care, la nivelul Uniunii Europene, la nivelul zonei euro, să nu existe instrumente care să ne permită să facem față șocurilor simetrice sau asimetrice. Orice uniune monetară dispune de un astfel de instrument, iar la nivelul zonei euro n-am reușit să facem asta sau numai în condiții de criză și într-un mod imperfect. S-a vorbit despre Keynes, s-a vorbit despre faptul că nu prea mai e la modă teoria lui. E bine, eu mă întreb astăzi când uh, ne uităm la testamentul anilor Reagan-Thatcher, nu știu dacă este momentul să ne luptăm, să ne batem în doctrine. Cred că trebuie să facem așa fel încât să ne asigurăm că moneda euro poate să răspundă așteptărilor statelor membre care au în comun această monedă. Și în acest sens, cred că ceea ce propunem în această foaie de parcurs trebuie să fie uh, respectat de comisie în momentul în care își va, își va elabora Cartea Albă și de către Consiliul European. Însă, nu pot să rezist să nu răspund unui argument care a fost evidențiat de ECR că această foaie de parcurs ar veni să scadă suveranitatea statelor membre. Eu cred că, din potrivă, întreaga menirea acestui cont de convergență este să permită statelor membre să recupereze din marja de manevră pe care ar trebui să o aibă în cadrul politicii economice. Și în orice caz sper că vom putea să reunim un consens cât mai larg, o majoritate solidă pentru a transmite acest mesaj politic. Președintele, mulțumesc, domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să completez uh, ceea ce a spus și Paul Tank. Toate acestea nu vor funcționa dacă nu reușim să avem o responsabilitate mai uh, clară la nivel european. Chiar dacă credem că ceea ce trebuie îmbunătățit este la nivelul statelor membre, la nivelul parlamentelor naționale. Cei care au citit um, recomandările specifice pentru țări și cei care s-au uitat la datele științifice și cei care analizează aplicarea în statele membre ne vor permite să avem o imagine mai clară asupra situației. Unele state membre au un comportament uh, pozitiv, altele nu fac încă suficiente lucruri. Deci asta trebuie să avem o viziune transparentă asupra lucrurilor și apoi să găsim niște mecanisme. Și s-a spus deja că articolul 13 trebuie aplicat, trebuie făcut o analiză mai precisă și trebuie să reușim, în fine, să nu mai lucrăm unii lângă alții, ci să dezbatem împreună Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru a ajunge la un rezultat care să fie un adevărat efort public european. Dar dacă suntem încrezători, dacă avem aceste discuții, cred că vom reuși să avem o, o soluție comună. Mai mulți colegi au avut o viziune negativă cu privire la această foaie de parcurs. Am luat notă de opinia lor. Cred că am făcut foarte multe eforturi pentru a integra în text poziția de principiu a colegilor noștri și cred că acum a venit momentul să nu mai facem modificări, pentru că cred că altfel capacitatea noastră de negociere va avea de suferit. În baza discuțiilor de astăzi vom uh, continua să um, ne reunim, vom vedea ce putem face și noi de partea noastră, însă cred că va trebui să ne oprim la un moment dat pentru că Cred că la un moment dat echilibrul acestei uh, foi de parcurs trebuie respectat și atunci ne vom reîntoarce către grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc pe domnul președinte pentru această dezbatere importantă și utilă. Doriți să adăugați ceva, domnule Mărășan? Nu? Atunci um, aștept cu nerăbdare următoarea etapă și sper că vom putea respecta calendarul de votare și că vom putea să avem o contribuție uh, importantă la procesul de, adân, de, de întărire